Vom avea între noi legături mult mai strânse, Uniunea Europeană va fi mult mai unită, ceea ce este foarte important și mai ales în acest domeniu. Mulțumim, încheiem acum uh, dezbaterea. Votul uh, pe acest raport va avea loc mâine la prânz. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, un alt raport al domnului Vital Moreira. Este vorba de asistența macrofinanciară pentru Republica Kyrgyzstan. Vă dau acum cuvântul, cunoașteți procedura, aveți șase minute, dacă vreți puteți vorbi acum patru și două la sfârșit, vă puteți gestiona timpul cum doriți. Mulțumesc, domnule președinte. De data aceasta nu am vești bune în Parlamentul European, dar cred, sau vă rog, să țineți cont de poziția mea și să subliniați ceea ce am decis la INTA. Poziția noastră este una de luptă în fața Consiliului. Comisia INTA pe care eu o prezidez propune aici următoarele. Să ținem cont de textul Comisiei din anul 2011 în ceea ce privește ajutorul macrofinanciar pentru uh, uh Cârgâstan de 30 de milioane de euro. Despre asta este de fapt vorba acum și vrem o mică modificare. Pentru că e vorba aici de puterile de implementare ale Comisiei și relația cu statele membre. Din păcate, noi nu am reușit să ajungem la un acord cu Consiliul pe acest subiect. Comisia INTA a Parlamentului European a fost sprijinită în avizul său de majoritatea eurodeputaților, pentru că noi am spus că dacă e să intrăm în procedura de comitologie, oricum acest lucru trebuie dezbătut, pentru că e sub semnul întrebării, atunci memorandumul de înțelegere în ceea ce privește asistența macrofinanciară ar trebui să fie adoptat de, prin procedura de uh, exprimare a consimțământului, după cum s-a întâmplat în trecut pentru Moldova și Ucraina. Deci nu utilizăm procedura de examinare așa cum propune de fapt Consiliul, pentru că asta oferă statelor membre forță de veto în fața puterilor de implementare la, de la Comisie. Consiliul consideră că regula generală este aceea de a uh, aplica procedura de examinare și procedura de exprimare a consimțământului ar trebui utilizată doar în uh, circunstanțe speciale cu o justificare exhaustivă. Dar vreau să vă spun că Consiliul și-a schimbat de fapt poziția pentru că inițial a fost uh, de acord cu procedura propusă de noi pentru asistență microfinanciară în ceea ce privește Ucraina și Moldova. Așa că haideți să dăm dovadă de claritate și transparență. Disensiunile dintre Parlament și Consiliu în ceea ce privește asistența macrofinanciară pentru Kyrgyzstan nu reprezintă uh, un, uh, o piatră de temelie. Nu e vorba dacă această țară merită sau nu ajutorul nostru. Cu toții suntem de acord că ei vor acest uh, ajutor, dar există două chestiuni politice interconectate. Odată avem o chestiune interinstituțională. E vorba aici de controlul pe care statele membre ar trebui să-l aibă asupra puterilor de implementare de la Comisie și o altă chestiune care este iarăși de natură politică și care iarăși e legată de prima se referă la mm, faptul că nu știm dacă Parlamentul European poate să accepte acest control al Consiliului față de Comisie, mai ales că Parlamentul European nu are și nu vrea să aibă același nivel de control. Așa că Parlamentul ar trebui să fie ferm și să asigure într-adevăr un echilibru între toate prerogativele stipulate în tratatul de la Lisabona. Noi nu acceptăm utilizarea procedurii de comitologie uh, pentru ca Consiliul să redobândească prerogative care au fost uh, delegate Comisiei și care au fost partajate cu Parlamentul European. Este foarte important să arătăm Consiliului că această strategie nu este una care va ține și că nu putem să sacrificăm uh, interesele Republicii Cârgâstan și ale Georgiei în fața intereselor acestei instituții, adică Consiliul. Mulțumesc, Vital Moreira. Acum dăm cuvântul domnului comisar de Hucht pentru reacții. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, euro parlamentar, permiteți-mi să încep prin a spune că asistența macrofinanciară a Uniunii este un element uh, fundamental în relațiile noastre cu țările vecine și țările candidate. Având în vedere impactul crizei, Uniunea trebuie să uh, Uh, vină în completarea femeiului pentru stabilizarea țărilor care, se, care sunt um, apropiate Uniunii Europene. Este un element important și din punct de vedere politic și din punct de vedere economic. În prezent însă, asistența macrofinanciară este blocată de 2 ani de când Comisia a adoptat uh, cadrul uh, propunerea Uh, multianuală privind Georgia, Consiliul nu a fost de acord cu utilizarea procedurii de comitologie, așa cum a subliniat și domnul Moreira. Comisia consideră că este deosebit de important pentru a se găsi o, uh, un răspuns la întrebarea dacă trebuie aplicată procedura de examinare sau procedura de, procedura de consultare în ceea ce privește uh, acest memorandum de înțelegere. Acest, um, acest proces a pus Uniunea Europeană într-o poziție de dificilă pentru că ne pierdem credibilitatea în fața unor parteneri strategici importanți. În plus, se uh, blochează orice um, propuneri um, ulterioare și periclitează relațiile cu Georgia, cu Armenia, cu Egiptul, care uh, au uh, făcut astfel de solicitări. Consiliul și Comisia consideră că este posibilă depășirea uh, acestor, uh, acestui impas și deblocarea acestor instrumente financiare. Este deosebit de important atât pentru echilibrul uh, față de uh, Comisie, Consiliu și uh, Parlament. Așa cum a subliniat și domnul Moreira, este foarte important să punem în aplicare tratatul de la Lisabona și să respectăm nu numai litera, dar și spiritul acordurilor de la Lisabona și nu putem accepta ca după trei ani tot să nu reușim să ajungem la un acord pe un subiect atât de delicat, un instrument politic important pentru politica europeană față de uh, țările candidate și față de țările vecine. Mulțumesc, domnule comisar. Vom începe acum uh, cu intervențiile din, în numele grupurilor politice din partea PPE pentru două minute, domnul Bartoloții. Eh, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi privind eh, asistența macrofinanciară pentru kârgâzstan ne eh, permite să reflectăm la situația acestei țări. În această țară se manifestă o criză interetnică foarte gravă, care are repercusiuni politice și economice și uh, pune la îndoială stabilitatea. Putem constata însă că situația țării astăzi este mai stabilă decât în trecut, ca urmare a reformei constituționale. Au avut loc și alegeri uh, parlamentare și prezidențiale care au permis pornirea unor reforme esențiale pentru această țară în drumul său către stabilitatea democratică. În repetate rânduri, Uniunea Europeană și-a exprimat angajamentul. Dorim să susținem aceste eforturi uh, de a atinge democrația și suntem gata să acordăm asistență financiară țării. Ar reprezenta un ajutor uh, esențial pentru reformele democratice și socioeconomice. De aceea doresc ca controversa juridică care încă nu a fost rezolvată dintre cele trei instituții să uh, fie totuși uh, soluționată, pentru că nu s-a putut ajunge la un acord și sperăm să putem depăși acest impas. Pentru ca uh, susținerea necesară, asistența necesară să poată fi acordată Kyrgyzstanului. Această țară așteaptă asistența din partea noastră. Și uh, dacă nu le acordăm în timp util, riscăm să și periclităm imaginea Uniunii Europene, care nu uh, va mai fi considerată un actor atât de serios uh, pe scena internațională. Recent am fost președintele unei delegații a Parlamentului European în Kyrgyzstan și pe această temă mi s-a spus că sunt uh, foarte lungi, sunt interminabile perioadele cât trebuie să se aștepte anunțarea unei decizii de către Uniunea Europeană. Deci consider că acest element este unul esențial dacă dorim mai multă credibilitate și dorim mai multă importanță până la urmă pentru instituțiile europene și de asemenea dacă dorim să contribuim la stabilitate și la combaterea terorismului în această zonă foarte importantă ca Asia, care este Asia Centrală. Vă mulțumesc!

domnule Wort gemeldet ist Kazak. Mulțumesc, domnule președinte. Chit că Republica kârgâzstan nu este neapărat uh, în area noastră, totuși Dat fiind faptul că se stabilește acum acolo o democrație parlamentară și că există reformă, Cârgăstanul a devenit un partener cheie în regiune pentru Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană, la rândul ei, este unul dintre principalii donatori care acordă asistență macrofinanciară. 30 de milioane de euro. Noi, liberalii, suntem foarte îngrijorați de mm, ceea ce se întâmplă cu gestiunea financiară și ceea ce se întâmplă la Ministerul de Finanțe din Kyrgyzstan, precum și în ceea ce privește uh, securitatea procedurii administrative, uh, conformitatea pe plan intern și așa mai departe. După uh, conflictele interetnice, după tensiunile interetnice, într-adevăr am fost îngrijorați, dar noi credem în continuare că Republica Kyrgyzstan întreprinde pașii necesari uh, pentru a uh, obține un rezultatul maxim din intervenția financiară a Uniunii Europene și dacă va, uh, o va ține pe acest drum, atunci cu siguranță va oferi un model celorlalte state care vor să ia pe drumul democrației. Dacă însă rezultatul va fi unul negativ, atunci Comisia să nu ezite și să suspende plățile. Trebuie să aplicăm uh, principiul more for more, într-adevăr, dar dacă situația se deteriorează, atunci trebuie să uh, utilizăm principiul inversat, less for less, mai puțin pentru mai puțin. Domnul Moreira a discutat despre procedura de comitologie. El este raportor în ceea ce privește acordul cadru pentru asistența macrofinanciară acordată terților state. Și, într-adevăr, și eu cred că Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să ofere un exemplu despre modul în care, prin bun simț, ajungem la un compromis rezonabil, în așa fel încât să putem implementa cum trebuie tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Dăm cuvântul acum doamnei Nicole Kill-Nielsen. suite au Mulțumesc, domnule președinte. După violențele etnice din 2010 uh, din sudul țării și după adoptarea noii Constituții, Kyrgyzstanul o apucase pe calea democratizării. Uniunea Europeană a susținut pe bună dreptate această țară săracă și grav afectată de criza economică. Kyrgyzstanul a fost chiar selecționat ca stat pilot pentru programul european Sprijin pentru Democrație. De atunci însă situația se înrăutățește. Există dovezi că în închisori se practică tortura, Curtea Supremă l-a uh, condamnat pe un apărător al drepturilor omului la închisoare, un apărător din minoritatea uzbecă care este destul de în vârstă, pe numele său Askarov. Askarov este un e, uh, simbol al eșecului e, um, împăcării naționale. Impunitatea domnește complet în sudul țării, iar societă, e, um, chiar puterea îi uh, pedepsește pe cei din minoritatea uzbecă. În capitală, susținătorii puterii i-au um, agresat pe cei trei frați Saipov, pe frații lui Saipov, un jurnalist uzbek care a fost asasinat în 2007. Agenții locale ai KGB-ului au uh, furat, au confiscat calculatorul și materialul de lucru al uh, jurnaliștilor și uh, luptătorilor pentru drepturile omului din minoritatea uzbecă. Acest eveniment reprezintă o încălcare a convențiilor internaționale semnate de Kyrgyzstan. Doamna Ashton a fost la Bishkek la puțin timp după acest eveniment și nu a vorbit nici despre condamnarea lui Askarov, nici despre uh, hărțuirea celor care susțin drepturile omului. Uniunea Europeană nu mai poate să ofere asistență financiară orbește, în timp ce situația din Kyrgyzstan se înrăutățește. Grupul Grupul meu nu va vota pentru această asistență macrofinanciară. Trebuie ca asistența financiară pentru Republica Kyrgyzstan să fie condiționată de reforme și de combaterea corupției. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, Stimate domnule comisar, problemele economice create de criză din 2009 au condus la revolte populare în Kyrgyzstan și violențe etnice. Guvernul a mm, reușit încetul cu încetul să stabilizeze situația politică și să implementeze reforme democratice și să conducă țara spre alegeri democratice. Totuși, procesul deosebit de fragil de democratizare din Kyrgyzstan este amenințat de instabilitatea economică și, conform femeii, FMI. Uh, această țară se confruntă cu un uh, deficit de 330 de milioane de euro în 2011 și 2012. Comisia Europeană uh, a făcut o propunere de asistență macrofinanciară în favoarea acestei republici în valoare de 30 de milioane euro. Jumătate din acestea vor fi împrumuturi, iar celelalte granturi, celelalte jumătate granturi s-a uh, spus că această sumă ar putea permite Republicii Kyrgyzstan să depășească o uh, perioadă dificilă de instabilitate economică și să continue uh, pe calea stabilizării instituțiilor democratice. Pe termen lung, însă, Comisia Europeană ar trebui să uh, aibă grijă să monitorizeze cu atenție dacă uh, cu adevărat aceste fonduri își uh, îndeplinesc obiectivul. Mulțumesc! Urăm bun venit uh, proaspăt sositului comisar uh, Tonio Borg. Și acum dăm cuvântul doamnei Stassen. Voorzitter, Europa kampt Mulțumesc, domnule președinte. Europa trece printr-o criză economică enormă. Statele membre se află într-o situație foarte gravă, iar cetățenii sunt afectați de greutăți. Cum putem în aceste condiții să scriem cecuri pentru state uh, aflate la mare distanță, când noi nici nu putem avea grijă de noi? Asistența financiară Uh, plătită până acum a fost de 7 miliarde, ceea ce reprezintă adesea un dar pentru state care sunt bine cunoscute în domeniul crimei organizate și al corupției. De data aceasta, beneficiarul este Kyrgyzstanul. Asistența macrofinanciară ar trebui să ajute statele învecinate cu Uniunea Europeană. Kyrgyzstanul se află în uh, Asia Centrală la peste 7 sub peste 6.000 de kilometri distanță. În această țară se încalcă drepturile omului și foarte mulți activiști sunt în închisoare. Este una dintre cele mai corupte țări din lume, iar Uniunea Europeană îi plătește 30 de milioane de euro cu plăcere, pe care gâzii uh, vor putea să-i cheltuie cum doresc nici nu ar putea să existe un contrast mai mare între această țară și Uniunea Europeană. Noi ne aflăm practic pe buza prăpastiei financiare și continuăm să plătim asistență. Sunt banii greu câștigați ai contribuabililor care le sunt luați pentru ca Uniunea Europeană să poată face cadouri unor state atât de îndepărtate, cum este Kyrgyzstanul. E o rușine. Uniunea Europeană trebuie să oprească această practică. Mulțumesc! Urmează doamna Elisabeth Iegle. Domnule președinte, domnule comisar, bine ați venit. Eu uh, vreau să spun foarte clar că sunt pentru cele 30 de milioane uh, de acordat Cârgâstanului. După revoltele din 2010, Cârgâstanul, din punct de vedere politic și economic, se află într-o etapă de stabilizare. În situația actuală este foarte, foarte important ca noi, în acord cu alți actori internaționali, să oferim sprijinul nostru. Este corect și este bine să uh, legăm acordul nostru, uh, ajutorul nostru financiar de anumite precondiții. Spre exemplu, uh, construcția unei democrații adevărate cu structuri de stat, respectarea drepturilor omului și așa mai departe. Instanțele noastre de control ar trebui așadar să păstreze o legătură strânsă cu autoritățile din Kyrgyzstan pentru ca cele 30 de milioane de euro să fie cheltuite uh, Uh, într-o manieră eficientă și durabilă. Trebuie așadar ca modul în care sunt cheltuiți banii să fie un aspect decisiv, pentru că Kyrgyzstanul nu trebuie să ajungă într-o relație de dependență prin ajutorul nostru, ci practic să, trebuie ajutat să se ajute singur mai târziu. Republica în sine a reușit să stabilizeze din punct de democratic instituțiile și a reușit să înceapă procesul de conciliere în mod obligatoriu. În ceea ce privește reformele sociale, politice și economice, acestea trebuie să se întâmple prin participarea activă a societății civile, iar Uniunea Europeană trebuie să acorde sprijin, dar în același timp, în cazul în care lucrurile nu merg așa cum trebuie, nu trebuie să se ferească de la exprimarea unor critici. Pentru asta e nevoie de credibilitate din partea noastră. Cârgăstanul nu ar trebui să sufere din cauza lipsei de unanimitate în Uniunea Europeană și lipsei de omogenitate. Din punct de vedere geostrategic în Asia Centrală, Kyrgyzstanul este un stat foarte important și din, de aceea eu cred că acest ajutor macroeconomic este un semnal pozitiv pentru întreaga regiune. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Rinaldi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Nu vreau să repet uh, îngrijorările și preocupările menționate de domnul uh, Moreira. Cei care cunosc regiunea știu că avem de a face cu un act de politică comercială, dar și de politică externă pentru Uniunea Europeană. Kyrgyzstanul este una din primele țări care a răspuns provocării unei tranziții dificile după câștigarea independenței. Printr-un proces de democratizare a devenit um, membru al OMC, este adevărat că uh, au existat crize regionale dificile care au afectat această țară, care în plus se confruntă astăzi și cu o uh, sărăcie deosebit de gravă. De unde importanța pe care o are ajutorul financiar pe care poate să-l acorde Uniunea Europeană ajutor care ar putea permite autorităților uh, din Kyrgyzstan să își relanseze uh, economia. Însă va trebui să facem acest lucru cu mare prudență, mai ales în ceea ce privește sustenabilitatea socială a acestor reforme într-o țară care dorește să facă eforturi, dar care trebuie să știe să și protejeze drepturile omului. Și amintesc și eu situația lui Askarov. Mulțumesc, domnul Peterle. Mulțumesc foarte mult. Kyrgyzstanul este una uh, din țările din Asia Centrală și uh, a trecut printr-o perioadă post-sovietică cu consecințe tragice în 2010. Evenimentele acestea au afectat și economia acestei țări. În anul 2010, cetățenii s-au exprimat în favoarea reformei constituționale și această țară a luat-o pe calea democrației parlamentare. Este, bineînțeles, vorba de o provocare foarte mare, atât pentru Republică în sine, cât și pentru statele vecine. În 2005, eu am uh, înțeles situația complexă din această țară, mergând la fața locului. Kyrgyzstanul este un stat care trece printr-o uh, criză macroeconomică foarte gravă. Aceasta reprezintă o provocare pentru viitorul său democratic. Mă bucur foarte mult că comisia responsabilă din Parlamentul European uh, s-a exprimat favorabil și sper că așa se va întâmpla și la votul din plenară. Mulțumesc, domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Până acum Uniunea Europeană nu a reușit să își exprime influența în Asia Centrală. E vorba de 750 de milioane de dolari uh, ca ajutor, sumă blocată deocamdată și din acest motiv uh, nici Asia Centrală nu are foarte multă încredere în actorii internaționali. Kyrgyzstanul este statul din, care, din punct de vedere geostrategic, este foarte important și care se îndreaptă în direcția cea bună, dar e clar că mai are care lungă de bătut. Ținem cont uh, de conflictul din 2010, totuși. Și dacă într-adevăr dreptul acelor oameni a fost încălcat și dacă oamenii au fost mai târziu torturați în închisoare, e clar că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. E foarte important acum să ținem cont de reforma politică și a statului de drept, de modul în care este acceptată de societate. Este clar că ajutorul european împreună cu cel rusesc va face ca Cârgăstanul să ajungă pe calea cea bună. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt și alte intervenții la CashDI? Nu. Așa că dau direct cuvântul domnului de Thank you, uh... Uh, Mulțumesc, președinte. dintre europarlamentari au întrebat de ce acordăm această asistență macrofinanciară unei țări cum este kârgâzstanul care nu face parte din uh, politica noastră tradițională de vecinătate. Deși aș spune că Republica Cârgâză face parte din punct de vedere strategic din vecinătatea Uniunii Europene, dar asta este o altă discuție. Criteriile pentru acordarea asistenței macrofinanciare prevăzute prevăd în situații excepționale posibilitatea de a aproba operațiuni uh, în afara ariei uh, obișnuite prin acest uh, instrument de asistență macrofinanciară. Și aici intră și democrația parlamentară incipientă a Kârgăzstanului. Mai mulți colegi s-au referit la fragilitatea acestei democrații parlamentare din Kyrgyzstan și uh, susțin aceste afirmații, dar având în vedere că uh, este o țară fragilă, uh, Trebuie să facem ceea ce este necesar pentru a îi sprijini democrația. Este necesar să contribuim la menținerea stabilității economice a acestei țări într-o perioadă dificilă pentru a ajuta autoritățile din Kyrgyzstan să prevină noi violențe și noi uh, situații uh, uh, grave este o țară din Africa Centrală care nu beneficiază de resurse naturale și ca urmare este dependentă uh, foarte mult de relațiile comerciale cu țările vecine, la care se mai adaugă și problema minorităților. Uh, și s-a vorbit în acest hemiciclu despre problema minorității uzbece. Și de asemenea trebuie să subliniem și orientarea generală a Uniunii Europene de a acorda o asistență sporită țărilor care promovează drepturile omului nu trebuie să mă convingeți uh, de acest lucru, bineînțeles că sunt de acord, dar ăsta ar, ar fi primul aspect, conținutul uh, deciziei de acordare a asistenței macrofinanciare și apoi mai avem și aspectele instituționale ale acestui proces și anume dacă se poate ajunge la un acord între Consiliu și Parlament asupra procedurii care trebuie utilizată. Și aici uh, intră în uh, discuție relațiile dintre Consiliu și Parlament. Întrebarea se pune dacă acest gen de asistență ar trebui să devină victima unei astfel de lupte juridice. Credem că instituțiile trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a depăși acest uh, blocaj. Uh, și aceasta este datoria și a Parlamentului și a Consiliului European. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule comisar, și acum dăm cuvântul pentru concluzii domnului Moreira. Domnule președinte, avem două motive pozitive la baza acestei propunerea Comisiei. Asistența macrofinanciară reprezintă un ajutor, dar reprezintă și o investiție în stabilitatea economică și în tra tranziția democratică a Kyrgyzstanului. Asistența macrofinanciară poate să depindă de anumite condiții, de exemplu de condiții din drepturile omului. Articolul 5 din regulament prevede în mod expres că este uh, nevoie de progrese în domeniul combaterii fraudelor și uh, a corupției. Trebuie deci să uh, evaluăm dacă este nevoie să se respingă uh, ajutorul financiar din cauza situației din Kyrgyzstan sau dacă, din potrivă, trebuie să acordăm asistența pentru a permite acestei țări să se îndrepte către statul de drept și democrație. Eu nu uh, voi uh, avea niciun fel de dubiu, nu am niciun fel de dubiu că cea de-a doua opțiune este cea corectă, de aceea vă propun să votați pentru această propunere a Comisiei. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, dragi colegi, discuțiile cu privire la acest punct de pe ordinea de zi se încheie. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum